Eh, colleghi, ehm, stimați colegi, înainte de a trece la votul de astăzi, care uh, figurează pe ordinea de zi, vreau să facem un test pentru a controla eficiența sistemului electronic de votare și, sigur, cartelele electronice, pentru că biroul mi-a spus că... Fi, i, uh diciamo... Acest nou sistem nu funcționează toate cartelele sau așa că v-aș ruga să introduceți cartela în sistemul de vot și să verificați dacă vă apare numele pe display și că dacă se întâmplă așa, da, vom face și un test, înseamnă că funcționează. Dacă numele dumneavoastră nu apare pe display, previsto per inserire la scheda, cambiate posto. Eh, V-aș ruga să vă așezați pe un alt scaun și să vedeți dacă acolo funcționează. Da, vă rog, doriți să interveniți, domnule Atkins, aveți cuvântul. Da, pe scurt, domnule președinte, voi face așa cum m-ați instruit. Da, pe viitor, eh, vreau să se, să se știe că aceasta clar nu funcționează, să se știe pe viitor. Allora, grazie per... Da, mulțumesc. Suntem toți de acord cu domnul Atkins asupra faptului că acest sistem trebuie să funcționeze. Totuși, doar pentru această primă reuniune uh, vă cerem să vă adaptați situației. Repet, dacă în fața dumneavoastră pe display nu apare, nu vă apare numele, deci după ce, odată introdusă cartela, nu va apare numele pe display, v-aș ruga să vă mutați pe un alt scaun și să încercați încă o dată. Până când vă va apărea numele pe display. Pentru a fi sigur că funcționează. Dacă ați, dacă toată lumea așa a introdus cartela, aș dori să facem o probă. V-aș ruga să votați, să apăsați pe verde ca să vedeți dacă funcționează și cu această ocazie să verificăm uh, dacă toți sunt de față sau cât sunt de față. Bun, uh, votul este deschis. Dacă a votat toată lumea, votul s-a închis. Se pare 33 prezenți. Nu, și aș dori să văd cine are probleme dacă cineva are probleme, vă rog să se mute pe un alt scaun până când apare numele și atunci când va apare numele, uh, încercați să votați. Domnule Tanăc, vă rog să participați și dumneavoastră la acest test. Tot dacă aveți ceva de semnalat, funcționează foarte bine. Nu. Da, încercați să vă mutați. Vă așezați pe alt scaun. Se compare il nome, vuol dire che... Dacă apare numele pe display, înseamnă că funcționează și apoi, în cazul acesta, vă rog să votați. Bun, mai facem o probă. Toată lumea a introdus cartela în fantă. În caz afirmativ, uh, încercați verde, roșu sau alb. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. A votat 49 de membri, 36 verde, 6 roșu, 7 alb, deci 36 pentru, 6 împotrivă, 7 abțineri. În, mai, sunt un, uh, mai există cineva care are probleme? Nu toată lumea a votat. E, unde ești? Caută hrebe. Come on. Sesiune de vot, se siamo d'accordo con... Bun, deci putem să începem uh, votarea. E vorba de bugetul 2010, secțiunea 3 -a, raportor, uh, este doamna Neis. Și începem cu un vot în bloc începând cu amendamentul 5021 până la amendamentul 5016. Cine este pentru? A, votăm prin ridicarea de mână. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se pare că s-a aprobat în bloc. S-a adoptat. Acum, 50-36. Uh, amendamentul raportoarei. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem acum la 5037. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5038. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la 5028. Cine este pentru? Împotrivă. Mm, se pare că a fost respins, dar e mai bine să controlăm. Așadar, S-a deschis votul la amendamentul 5028 al raportoarei. Votul s-a deschis. Deci se votează prin vot electronic. Da, vă rog să votați. Tutti hanno votato. A votat toată lumea, votul s-a închis. siamo qui per la votazione. Eh, abbiamo, abbiamo raccolto il voto contrario del... S-a înregistrat și votul. Da, sunt 54 de votați, 25 pentru, 27 plus 1 împotriva, deci 28, două abțineri. Respinto. Nu funcționează. Nu, se pare că mai sunt probleme cu votul electronic. Sunteți pentru sau împotrivă? Nu, nu funcționează. În tot cazul, respins, pentru că suntem sub pragul da, și domnul Cacin votează pentru. Bun, avem 27 pentru, 28 împotrivă, nu, 28 28 pentru, 29 împotrivă. Rezultat final cu vot electronic și vot prin ridicare de mână este 29 la 28, deci 29 împotrivă, 28 pentru, se respinge. Acum trecem la 5008. Cine este pentru? Împotriva, se adoptă. 5067 pentru, împotriva, respins. 5011 pentru, împotriva, Respins. Trecem la 5012. Pentru. Împotrivă. Respins. 5027 a raportoare. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Uh, avem 5009. Vot pe, pe părți. Uh, votăm acum doar Partea a doua. Cine e pentru? Partea a doua. Împotrivă. Se adoptă partea a doua. Acum 5051. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5049. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Da, domnul Salafranca a cerut cuvântul, vă rog. Da, nu știu dacă este o neînțelegere, pentru că s-a votat prea repede în legătură cu 5051. Eu ieri am spus că mi-am retras prima parte a amendamentului. Iar aici am votat doar asupra observațiilor, dacă am înțeles eu bine. Partea a doua. Da, am votat, uh, pe lista de voturi se indică only remarks și uh, cifrele au fost uh, retrase. Deci observația dumneavoastră este confirmată. Bine, deci 5049 acum, mm, nu se știe exact rezultatul, așadar vă rog să votăm electronic la 5049, votul s-a deschis, 5049. A votat toată lumea. Vă rog să votați. A votat toată lumea, votul s-a închis. 56, 20... 56 de voturi, 23 pentru, 32 împotri... 32 împotrivă, respins așadar acest amendament. Acum trecem la 5052. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Uh, amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Asta înseamnă că următorul 5073 e caduc și atunci trecem la 5069. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 5029 pentru, împotrivă, respins. 5026 al raportoarei, pentru, nu, e caduc, mă scuzați. 5029 non è stato approvato. 5029 a fost respins. Așadar votăm 5026 ar fi fost caduc în situația contrară. Deci vă rog, votăm 5026 prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum avem un vot în bloc de la amendamentul numărul 5000 și până la amendamentul 5065 pe pagina următoare. Sì, benissimo. Allora, voti favorevoli? Cine este pentru toate aceste amendamente? Da, se votează în bloc. Cine este pentru, așadar? We do it individually? Yes, Ok, facciamo individualmente. A tutto? Ogni emendamento? Scusate. Prego, onorevole Salafranca. Vă rog, domnule Salafranca. Da, noi am prefera să nu facem vot în bloc, pentru că avem o poziție diferențiată asupra unei anumite părți. Preferăm așadar să uh, votăm uh, separat Allora, la posizione dell'onorevole San... Bine, eh, spune președintele, domnul Salafranca bănuiesc că se exprimă numele PPE, deci să se voteze 5.000 separat și celelalte în bloc sau fiecare în parte, fiecare dintre amendamente separat. Fiecare în parte, votăm pentru fiecare. Tutti gli emenda- un, un emendamento per emendamento. Votăm amendament cu amendament în acest caz, dacă mm, grupul dumneavoastră dorește să votăm amendament cu amendament și nu suntem cu toții de acord să votăm în bloc, uh, nu rămâne decât să iau act de această situație, să iau notă și uh, în mod necesar trebuie să votăm amendament cu amendament uh, în următoarele minute. Bine, amendamentul 5000 Eh, chiedo scuza, 5.000. Amendamentul 5.000. cine e pentru? Împotrivă. Respins. 5.053. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5.001. Pentru. Împotrivă. Eh, se respinge. 5.054. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5068 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5002 pentru. Împotrivă. Se respinge. 5057 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5058 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5003. Pentru. Împotrivă. Respins. 5059. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5004. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 5060. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5005 pentru. Împotrivă. Se respinge. 5062 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5063 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5064 pentru. Împotrivă se adoptă. 5006 pentru, împotrivă, se respinge. 5065 pentru, împotrivă, se adoptă. Bine, nu mai întreb cine se abține, n-am mai întrebat. Dacă vrea să se abțină cineva, foarte bine, dar pe, cred că e bine să uh, votăm cât mai rapid posibil. Dacă, po- dacă dorește cineva să o facem, sigur, poate să ridice mâna după voturile pentru și împotriva. Bun, trecem la 5013. Pentru. Împotriva. Se respinge. 5041 pentru Împotrivă. Se adoptă. 5042. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5007. Ă, doar remarcile. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5033 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5050 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5055. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5034 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5070 pentru. Împotrivă se respinge. 5030 pentru, împotrivă, se respinge. La 5068 avem vot pe părți. Prima parte acum, cine pentru? Împotrivă se pare că a fost adoptată. Și acum partea a doua, nu, solicita să verificăm. Atunci, s-a deschis votul electronic la prima parte pentru 5068. Deci s-a deschis votul. A votat toată lumea. Acum, votul s-a închis, nu se pare că sunt probleme. Uh, reîncepem. Votul s-a deschis. Prima parte a amendamentului 5068. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. A votat toată lumea, se pare că da, foarte bine, votul s-a închis și rezultatul este următorul. 62 de voturi, 43 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Partea a doua acum. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Mm, cred că a fost evident, nu? Da, dacă doriți, verificăm. Haideți, verificăm. Bine, s-a deschis votul. partea a doua, la articolul 5000, la amendamentul 5068. Deci s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și avem 62 de voturi, 31 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă așadar. Trecem la 5031. Cu ridicare de mână. 5031. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5071. Pentru. Cu ridicare de mână. Cine e împotrivă, se respinge. 5032 al raportarei. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5014. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 5043 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5072. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 5017. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum 5023, pentru că 5061 este identic cu 5017, deci 5023. Cine este pentru amendamentul raportoare? Cine este împotrivă? Se adoptă. 5022 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum, dacă sunteți de acord, v-aș propune să votăm 5044, 5045, 5046, pentru că uh, sunt practic reluări ale aceleași situații prevăzute în text. Să le votăm în bloc 5044, 45 și 46. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă acestea trei. Acum 5035 pentru împotriva se adoptă 5024 acum raportare cine pentru împotriva se adoptă. Și acum trecem la proiectul de aviz, de opinie, și avem o listă de voturi care pornește de la amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Prin ridicare de mână. Uh, e gata toată lumea pentru vot? Amendamentul Lösing și Mayer, numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul numărul 2. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Numărul 3 acum. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Pentru? Împotrivă? Cred că a fost respins. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și amendamentul 8 acum. Pentru? Împotrivă? Se adoptă amendamentul 9 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă um, cred că trebuie să verificăm electronic cu vot electronic. Deci, amendamentul numărul 10, Van Orden. Van Orden. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Avem 64 de voturi, 27 pentru, 36 împotrivă, deci se respinge. Acum, amendamentul 11, cu, prin ridicarea de mână. Cine pentru? Împotrivă? Da, a fost respins, cred. Bun, amendamentul 12 acum. Pentru? Împotriva? Respins. Uh, votăm 13 pentru că 12 a fost respins, deci 13. Cine pentru, cine împotrivă, se adoptă. Și acum vot electronic uh, pentru uh, întreg, întregul text. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Nu, uh, spune președintele, este o intervenție de ordin tehnic uh, și trebuie să reîncepem. Deci, întregul text se votează. Vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Nu funcționează. Cineva mai are probleme cu cartela încă, se pare? Bine, atunci vă rog să votați prin ridicare de mână. Da, mă scuzați, când apăs pe butonul verde, apare culoarea albă. Spune deputată. Bine, președintele, dacă vă aveți amabilitatea să votați prin ridicarea de mână, pentru că nu mai aveți unde să vă mutați, funcționează, dar funcționează greșit, cum e rău. Bine, deci, cine e pentru? Bun, vă vom adăuga votul pentru, a votat toată lumea, s-a închis votul, rezultatul este 61 de voturi, 50 plus 1 pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, deci se adoptă. Bine, felicităm uh, raportoarea. A fost uh, complicat votul acesta, chiar analitic. Da, din păcate nu totdeauna funcționează mașinările astea. Domnul Peter le-a cerut să ia cuvântul înainte de, vot, înainte de a fi votat raportul domniei sale, deci dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, dragi colegi, spune domnul Petrele, vreau să spun că ne-am comportat, uh, am avut un comportament ecologic cu acest raport. Deși a fost retras amendamentul 38, nu am uh, alcătuit o nouă listă de voturi, ci doar am retras amendamentul 38. Mai este o corectură de ordin tehnic la paragraful numărul 6, unde numărul de membri, numărul de țări care au ratificat acordul, a fost uh, sporit de la 26 la 27. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru aceste precizări și atunci haideți să trecem la vot. Deci este vorba de moțiune de rezoluție pentru un acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Tajikistanul. Începem de la paragraful numărul 2, amendamentul 24, prin ridicare de mână. Cine e pentru? Amendamentul 24. Deci cine e împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 acum. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26 al raportorului. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 27. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și atunci amendamentul 29 este caduc, precum și amendamentul 30. Atunci, Trecem la amendamentul numărul 31 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 34 acum. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 32. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 36. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 35 acum. Uh, cine e pentru? Uh, împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 38 a fost retras, atunci 39. Cine e pentru 39? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă. <clears throat> se adoptă. Dacă cineva dorește să se abține, să mă informeze, pentru că eu nu mai întreb pentru ca să accelerăm puțin votul, dar dacă doriți, puteți să faceți. Uh, spuneam că trecem la numărul 41. cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum amendamentul 42. Uh, pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 43 acum. Pentru? Împotrivă se adoptă 44 pentru Împotrivă se adoptă. 46 acum. <clears throat> Da, pentru. Împotrivă se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Da, respins. 47 pentru. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 48 acum. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 49. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Um, 50 și 51 devin caduce. <clears throat> Atunci, uh, tre... pentru, a, pentru că a fost uh, adoptat amendamentul de compromis 2, iar acum așadar trecem la 52 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 53 este caduc, pentru că 52 a fost aprobat. Și atunci, 54. Cine e pentru 54? Împotrivă? Se adoptă. Bine, iar aici avem un amendament oral pe care nu-l mai repet, îl găsiți înscris pe lista de voturi, este vorba de amendamentul numărul 55, îl supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 56 acum, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 57, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 1 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că a fost respins, dar nu sunt foarte sigur. Așadar, îmi cer scuze și vă rog să trecem la votul electronic. Considerentul A, amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea, uh, plus un vot pentru prin ridicarea de mână. Um, s-a închis votul. Deci 61 de voturi, 26 plus 1 pentru, deci 27 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Acum, considerentul 2, uh, pardon, considerentul B, amendamentul 2, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendament oral al uh, raportorului. Acum, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă și acesta. Atunci, amendamentul numărul 3 și amendamentul numărul 4 devin caduce pentru că a fost uh, adoptat amendamentul oral. Deci votăm acum amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 8 al raportorului. Pentru? Um, împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9. cine e pentru? Uh, împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Nu. Se adoptă. Amendamentul 12 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Nu, acest amendament devine caduc pentru că s-a adoptat amendamentul 12. Trecem atunci la amendamentul numărul 14 pentru. Împotriva. Ă, se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 18 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 22, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Și acum vot Votul final asupra propunerii de raport, proiectul de raport, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis și rezultatul este 58 de voturi plus 1 nu, nu funcționează, deci doar pentru a ști dacă sunteți pentru sau împotrivă. Deci sunteți pentru. Deci avem 51 plus 1, 52 de voturi pentru, 58 de voturi. 52 de voturi pentru, nu, 53, iată, 53 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Vă rog, ați cerut cuvântul. Uh, cineva dorește să ia cuvântul, n-am înțeles exact. Vă rog, dacă doriți să interveniți. Cineva se pare că dorește să intervină. Da, vă rog, aveți cuvântul. Fork. Non, e... Eh, da, uh, și dumneavoastră ați votat pentru. Foarte bine. Atunci, voturi pentru. În total, 51 prin vot electronic și 3 prin ridicare de mână. Deci avem 54 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio obținere. Așadar, uh, proiectul este adoptat și felicităm raportorul. Iar acum, prin vot electronic, votăm propunerea de recomandare. Nu este, este același raportor, nu este niciun amendament, așadar votul s-a deschis. Vot electronic. Mm, cine are probleme, vă rog să mi le semnalați pentru ca să uh, știm cum ați votat și uh, să ținem cont de votul dumneavoastră la numărătoarea finală. Deci dumneavoastră sunteți împotrivă sau pentru? Sunteți pentru. Bun. Uh, cine votează da prin ridicare de mână? Cine este pentru? Trei voturi pentru. Vorbim doar de voturi prin ridicare de mână, în cazul în care... Deci persoanele care au probleme cu votul electronic. 1, 2, 3, 4. Bun. Votul s-a închis. 51 plus 4, 55 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. Așadar, propunerea de recomandare a fost adoptată. Felicitări raportorului și cu asta am încheiat voturile. Bun. Așadar putem trece. Da, încă o dată felicităm raportorul, iar acum, după cum vă spusesem deja, încă de ieri, am reușit uh, la solicitarea domnului Lunacek am uh, reușit Uh, să dispunem de participarea domnului Moran și a doamnei Arnaud, care să ne prezinte domnul Moran, care este uh, responsabil pentru Asia, și doamna Arnaud ne vor vorbi despre situația din Afganistan. Așadar, uh, dacă îmi permiteți, voi da cuvântul domnului Moron. Deci, domnul Moron are cuvântul pentru a ne prezenta situația din Afganistan, vă rog. Thank, thank you very much. Dottor Moran a facoltà di intervento, prego. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori doar să mă refer la două aspecte în intervenția mea și o să rog pe colega, colega mea, Veronica Arno, să se refere la situația de pe teren în ceea ce privește povestea alegerilor din Afganistan. Primul punct pe care îl voi examina e, sunt perspectivele eh, din următoarele luni. Primul lucru care se poate spune este că oricare vor, va fi rezultatul acestor alegeri se va schimba echilibrul între forțele politice din Afganistan. Uh, campania doctorului, doctorului Abdullah a dat uh, încredere uh, circumscripțiilor tagice, care vor aștepta mai multe ministere și mai mulți reprezentanți. Eu v-aș îndruma să conlucrați cu toate părțile pentru a evita orice fel de inflamare a spiritelor. Este important să avem o administrație competentă și angajată care să uh, fie înscrisă pe drumul unui Afganistan durabil în care să existe o, asoci- o societate liberă și corectă. Există un rol cheie al Comisiei pentru Plângeri Electorale, care a beneficiat de susținerea comunității internaționale și a Uniunii Europene. Este vorba de un proces crucial despre care voi vorbi mai în câteva momente. În ceea ce privește viitorul, probabil vă amintiți că în iunie uh, Consiliul pentru Afaceri Generale a cerut Comisiei și Secretariatului Comis- Consiliului să examineze direcția în care uh, mergem în Afganistan și să adopte câteva recomandări în toamnă în legătură cu felul în care putem să uh, ducem mai departe activitățile din țară. țară. Aș dori să uh, vă spun câte, cum decurg aceste activități începând cu 2002, am avut contribuții în uh, educație, sănătate, lupta împotriva narcoticelor. Uh, situația s-a îmbunătățit față de cum era sub regimul taliban. Uh, Uniunea Europeană și-a con- concentrat asistența pe sectoarele justiției, sănătății, guvernanței și așa mai departe. Condițiile au fost extraordinar de dificile uh, și îi salut pe toți cei care au, s-au implicat în uh, observațiile de alegeri. Per total, nu ne apropiem de sfârșitul operațiunilor în Afganistan, însă s-ar putea să spunem că ne apropiem de o fază care să ne apropie de viitor, de sfârșit. Uh, încercăm să consolidăm capacitatea Afganistanului pentru a prelua uh, de îmbunătățirea standardelor de comportament politic, alegeri, coru- lupta împotriva corupției, drepturile femeilor și așa mai departe. Trebuie să vedem ce putem contribui la aceste uh, eforturi împreună cu ISAF și celelalte agenții de pe teren. Acum ar trebui să ne ocupăm de procesul de afganizare, în special în ceea ce privește administrarea țării la nivel subnațional, în provincii, sate și orașe, unde există mari provocări în continuare. Va fi nevoie de eforturi speciale. S-a vorbit despre o implicare a societății civile, însă nu știu dacă este vorba de așa ceva. Este un domeniu în care uh, acțiunile noastre trebuie să se îmbunătățească. Mai trebuie să acționăm în domeniul polițienesc și al instituțiilor de justiție, însă avem nevoie de resurse financiare, umane și materiale în special în sectorul polițienesc, și lucrăm cu poliția și sperăm că Statele Unite ni se vor alătura de asemenea. În legătură cu problema reintegrării și reconcilierii, cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol uh, în susținerea acestor uh, eforturi uh, afgane de includere a elementelor insurgențe. Însă aceste eforturi trebuie să fie conduse de către afgani. În final, strategia de dezvoltare afgană va, uh, va continua să ghideze politica noastră. Însă uh, va fi nevoie de noi în Afganistan și după 2010. Și cred că prior, prior, trebuie să prioritizăm anumite din uh, fonduri. Pentru că unele dintre programe parcă se îndreaptă spre sfârșit. Ar trebui să Uh, luăm uh, mai multe măsuri, cum ar fi o strategie conformă pentru mass media. Și voi face acum o legătură între uh, misiuni, o legătură cu misiunea de observare a alegerilor și cu voia dumneavoastră, doamna Arno, vă va spune câte ceva despre alegeri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că, din fericire, nu sunt în Afganistan, ci cu dumneavoastră astăzi am organizat această operațiune care a fost destul de specială. Este vorba de un instrument politic foarte important pentru Uniunea Europeană, care este uh, gestionat de către Comisie, și anume observarea electorală. Avem o experiență de mai mult de 20 de ani de observare a alegerilor, însă operațiunea din Afganistan a fost excepțională pentru că este vorba de primele alegeri de mult timp care au fost organizate de afgani. Am participat în 2005 la aceste alegeri și în 2004 pentru a ajuta partea afgană, însă atunci comunitatea internațională controla acest proces. Acum este prima dată când afganii au fost supuși testului de organizare a unor alegeri din punct de vedere al securității a fost o provocare majoră și a fost o misiune cu caracteristici excepționale. Uh, am trimis personal timp de două luni, am avut o structură de securitate specială și am încercat să avem opt centre în apropierea Kabulului și în două luni uh, am putut observa ceea ce se întâmplă în țară. Uh, excepțional, a fost și delegația Parlamentului European, care în mod normal uh, ne însoțea. Uh, aveam o observare pe termen lung, după aceea pe termen scurt și deseori Parlamentul European face și el o observare a alegerilor pe termen scurt, ținând cont de situația din Afganistan și din, de or, calendarul parlamentar, acest lucru nu a fost posibil. Uh, cu susținerea tuturor statelor membre al Canadei, Norvegiei și Elveției, cu care avem acorduri speciale și care au experiență în, în materie. Am avut uh, echipe foarte mari, aproape 100 de uh, observatori la Kabul și 8 centre regionale. Deci, din 27 de state europene, plus canadienii, norvegienii și elvețienii. Există obișnuința ca uh, șeful să fie o personalitate politică pentru a coordona aceste observații, observații de alegeri. Uh, de obicei nu este vorba de un funcționar ca mine sau altcineva, pentru că uh, un politician are o vizibilitate mai mare pentru mecanismul de alegeri. Doamna comisar Benito Ferrero-Waldner a trebuit să decidă înainte de uh, sfârșitul mandatului fostului Parlament să îi ceară domnului Filip Morion, care deja lucrase pentru noi în Congo și care a participat și în Bosnia, l-au rugat să își asume această operațiune extrem de complicată și pentru care nu cred că exista un entuziasm foarte major Uh, dat fiind dificultatea politică și de securitate a acestor alegeri. În ceea ce privește rezultatul alegerilor, cu două, două luni în, în prealabil, am constatat că încadrarea legislativă, uh, activitatea Comisiei Afgane și a comisiilor de plânge, Comisiei de Plângeri erau corecte am constatat că în condițiile dificile în care au fost organizate aceste alegeri, lucrurile au, sau, nu, s-au decurs, nu s-au întâmplat chiar atât de rău și oamenii s-au deplasat în ciuda amenințărilor făcute și care erau foarte reale. Bineînțelegem că de, bineînțeles că deplângem victimele care au existat, însă am observat aceste alegeri în mare parte a țării, nu în tot Afganistanul. Am colaborat, bineînțeles, și cu alți observatori din alte state, ținând cont de circumstanțele excepționale, lucrurile nu s-au petrecut atât de rău cât s-ar fi putut întâmpla. Încadrarea legislativă nu era rea, însă, începând cu ziua alegerilor, dacă ați privit cumva declarația pre- preliminară, se semnalează un anumit număr de probleme, dintre care anumite probleme sunt structurale. O problemă gravă este absența listei de vot ceea ce face greu de judecat numărul și calitatea alegătorilor lucru de, deja dificil pentru femei și așa mai departe, după cum vă imaginați. Un alt element de îngrijorare a fost uh, absența sau faptul că mass media dădea mai multe voturi candidatului care este actualmente președinte, însă acest lucru îl vedem în multe state unde observăm alegeri și, în final, uh, situația legislativă nu este rea, însă punerea în aplicare poate să ducă la probleme. Am încercat să ajutăm populația afgană, am fost echipe destul de mari, uh, am observat cum se face numărătoarea voturilor există din ce în ce mai multe întrebări și semne de întrebare asupra fraudei. Noi uh, suntem în contact cu autoritățile afgane și cu Comisia pentru Plângeri Electorale, care este uh, compusă din cinci persoane, dintre care trei nu au naționalitate afgană, împreună cu statele membre și cu Comisia, Eh, rugăm candidații să respecte procedurile. În, acest moment nu există război civil, în acest eh, moment candidații își controlează oamenii și se vor anunța rezultatele în mod progresiv. Problema tuturor este că nu avem rezultate în legătură cu participarea la date în legătură cu participarea la vot. Eh, trebuie ne-am spus că alegerile trebuie să fie sigure, inclusive și reprezentative. Și uh, participarea la vot este un factor important. Acestea fiind spuse, uh, totul este relativ. Uh, o participare de 40% în Europa, în Europa este bună, în Afganistan poate fi văzută ca o prezență scăzută la vot. În sudul Afganistanului, majoritatea observatorilor nu au putut să observe sau să intervină și că există o diferență marcantă de participare între nord și sud. Condițiile de securitate și amenințările au convins mulți, Afganistan, mulți cetățeni afgani să nu participe la vot. Și acest lucru va afecta felul în care afganii vor privi rezultatul, dacă îl vor considera legitim sau nu. Ceea ce se observă este că aproape 60% din, ur, din uh, secțiunile de votare care au fost uh, la care voturile au fost numărate. Uh, Amit Karzai este în, pe primul loc al doilea loc, 60% din voturi fiind numărate, 32,6 pentru cel de-al doilea candidat, Abdullah Abdullah, și uh, pentru al treilea, uh, Paradost, uh, aproape 10% și 42% pentru domnul Karzai. Autoritățile ne-au spus au spus comunității internaționale că vor da rezultatele preliminare între 3 și 7 eh, septembrie. Și credem că aceste prime rezultate preliminare vor fi comunicate în jurul datei de 7. Acestea sunt rezultate necertificate. Între timp, biroul de plângeri examinează plângerile și în momentul actual există aproape 20.000 de plângeri dintre care 600 sunt considerate ca uh, putând să afecteze rezultatul alegerilor. Este vorba de multe lucruri care ar putea să schimbe rezultatul voturilor și care ar putea să ducă la un nou scrutin. Deci 600 de asemenea plângeri uh, vă dau Uh, dimensiunea provocărilor care trebuie să fie uh, rezolvate. Uh, și numărătoarea se va termina în 17 septembrie. Rezultatele finale nu vor putea fi certificate decât odată ce Comisia de Plângeri Electorale va valida votul. În mod normal, acest lucru ar trebui să se întâmple în 17 și certificarea va avea loc până în 21 septembrie. Echipa noastră este în continuare pe teren și încearcă să recolteze informații, atrage atenția autorităților asupra tuturor anomaliilor, au acces la numărătoarea de voturi și vom vedea dacă va exista sau nu un al doilea tur de scrutin. Constituția afgană prevede că uh, se va ține un nou tur de scrutin dacă un candidat nu obține mai mult de 50% în primul tur. Deci în momentul actual nu putem încă spune, nimic, încă spune nimic. Deci eh, vă rugăm să aveți foarte multă prudență pentru că ehm, în stadiul în care se află numărătoarea voturilor, nu se poate spune care a fost eh, rata de participare, eh, care va fi rezultatul și care va fi impactul acestor plângeri depuse până acum. Procedura de plâng, aceste plângeri vin din toate partidele, din, din partea tuturor partid, din, partidelor. Uh, însă, în momentul actual, Comisia Electorală funcționează. Bineînțeles, ceea ce este important sunt uh, recomandările pe care le-au făcut uh, și pot să le facă echipele de observare electorală pentru ca acestea să îmbunătățească sistemul, fie din punct de legătură, din punct de vedere legislativ sau practic. Și dacă și trebuie să vedem dacă pot fi introduse schimbări, chiar dacă timpul este limitat, pentru a îmbunătăți procesul electoral. Noile alegeri care ar putea avea loc în iunie Uh, legislative în iunie 2010. Uh, la începutul lunii octombrie vom primi aceste recomandări definitive și atunci vom avea o vedere de ansamblu a situației. Însă vă reamintesc că s-a spus că uh, am fost cam naiv și că lucrurile sunt bune. Însă nu am spus acest lucru, lucrurile au decurs mai bine decât am putea spera în, în Afganistan, care nu este o democrație occidentală. Uh, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și, dar nici nu trebuie să dramatizăm prea mult. Încercăm să le atragem atenția asupra problemelor pe care le-am constatat și să vedem să ne asigurăm că procedura de alegeri va fi uh, respectată. Vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție pentru uh, date suplimentare. Mulțumesc uh, domnului Moron și doamnei Arno. și declar deschisă dezbaterea. <clears throat> Începem cu uh, persoana care a dorit uh, aceste intervenții, doamna Luna Cec. Uh, vă rog, mulțumesc, domnule președinte. In der Kommission, dass Sie uns hier auch... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, foarte uh, recunoscătoare reprezentanților comisiei că ne-au făcut o prezentare atât de rapid pentru a ne vorbi uh, despre perspectiva lor asupra derulării alegerilor. Ați vorbit despre o serie întreagă de probleme și acesta este motivul pentru care eu și grupul meu am încercat să punem această problemă pe ordinea de zi, uh, tocmai pentru că Uniunea Europeană are o comisie de observatori prezentă în Afganistan și a cheltuit foarte mulți bani pe această activitate Aș vrea să spun uh, că eu personal am fost oarecum uh, iritată de comentariile prea entuziaste privind derularea alegerilor de acolo. Atât domnul uh, Morion cât și alții au spus că uh, alegerile au fost echitabile. Doamna Ferrero Valner a spus de asemenea că alegerile sunt o victorie pentru populația afgană și democrație. Eu însă cred că acest entuziasm este Uh, ocultează, poate ignoră, poate o serie întreagă de probleme, pentru că există foarte multe probleme. Și cred că acest entuziasm e puțin iluzoriu, în, sens că, în sensul că am sperat, dat fiind uh, că participarea la vot a fost uh, ridicată, participarea populației a fost uh, foarte mare. Există totuși, în ciuda acestui uh, lucru, foarte multe probleme grave și pe care trebuie să le discutăm. Unele dintre ele deja le-ați abordat. Ați vorbit de uh, cele 3000 de uh, reclamații care au fost adresate Comisiei Electorale, contestații care au fost uh, adresate Comisiei Electorale, de exemplu, uh, pentru faptul că au fost uh, introduse în urne mai multe buletine decât se prevedea, se prevese inițial, sau că au existat și urne care au dispărut și că în ce privește femeile, adesea s-a, votat în numele femeilor și nu, femeile nu au putut ele vota, ci au votat alții în numele lor. Și comisia electorală pentru Afganistan a spus că din 650 uh, de birouri uh, electorale, foarte multe dintre cele prevăzute în mod special pentru femei erau închise în ziua uh, votului. De asemenea, 1500 de centre de vot nu au fost deschise decât uh, vreo oră. Deci au existat probleme, au existat uh, amenințări din partea funcționarilor guvernamentali, din partea funcționarilor locali uh, sau așa numitor oameni forte locali, liderilor locali, baronilor locali, care amenințau pe oameni și încercau să-i preseze să voteze pentru o persoană și nu pentru alta. Deci, uh, uitându-ne la toate aceste lucruri, nu cred că putem totuși spune că au fost alegeri libere și echitabile. Au existat mai multe persoane care au uh, votat deși nu ar fi avut dreptul. Uh, așadar, foarte cinstit uh, și foarte franc vorbind, reprezentantul Uniunii Europene a estimat că situația e extraordinară și foarte pozitivă, dar lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie să știm care au fost problemele acolo, tot ce s-a întâmplat la fața locului și să, trebuie să se ia notă de dificultăți și să se spună foarte clar care au fost presiunile care s-au exercitat uh, asupra alegătorilor și, de asemenea, să se spună faptul că rezultatele trebuie la urmea să fie clare. Are Karzai majoritatea sau nu? E foarte important pentru viitorul acelei țări, de asemenea. Și trebuie realmente ca toate aceste lucruri să fie clarificate. Al doilea ieșit în cursă, Abdullah Abdullah, uh, a spus și el că are o serie de obiecții de formulat la rezultatul alegerilor. Anumiți experți, uh, experți, un expert de origine afgană care lucrează pentru o fundație de la Berlin a confirmat aceste obiecții și, de asemenea, într-un interviu, domnul Thomas Roti a spus că și după standardele afgane, uh, alegerile nu s-au desfășurat cum, cum ar fi trebuit și că ar trebui să se admită faptul că au existat fraude electorale. Și asta a fost o declarație făcută de un om care cunoaște foarte bine Afganistanul. Așadar, repet, au existat foarte multe obiecții și am fost uh, nemulțumită de faptul că din partea Comisiei lucrurile nu au fost uh, spuse chiar așa sigur, nu ne așteptăm ca lucrurile să meargă perfect în Afganistan, dar, pe de altă parte, aș vrea ca și Comisia și uh, Comisarul să vorbească uh, clar și să spună că lucrurile n-au mers atât de bine cum ne-am imaginat sau cum am crezut noi la început că vor merge. Trebuie să spunem aceste lucruri public, trebuie să spunem poporului afgan aceste lucruri, pentru că ei așteaptă rezultatele acestei alegeri. Există foarte multă speranță investită din partea lor în Uniunea Europeană și nu putem uh, pur și simplu să evităm Uh, să vorbim și să neglijăm toate problemele reale existente. Avem și noi o parte de responsabilitate și responsabilitatea noastră este să spunem populației adevărul. Iată așadar întrebările pe care vroiam să vi le pun. Ne-ați uh, prezentat o serie întreagă de lucruri, dar aș vrea ca dumneavoastră să-mi faceți și o evaluare uh, asupra acestei situații între Hamid Karzai și Abdullah Abdullah, cei primii doi candidați. Pentru că încă nu avem un rezultat final, îl așteptăm cu toții, dar aș vrea, dacă se poate, să-mi spuneți care ar fi semnificația unui uh, astfel de rezultat. Deci ce ar însemna, nu știu dacă uh, Karzai, să zicem, ar obține 55% și Abdullah Abdullah 40%. Ce înseamnă asta? Ce ar însemna asta pentru viitorul Afganistanului? Vor putea cei doi, credeți, să coopereze? Cum, cum credeți că, s-ar, că vor evolua lucrurile în viitor? Asta m a interesat foarte mult. Aș vrea să spun că criticile care au fost adresate se referă mai ales la faptul că uh, declarațiile doamnei comisar și lui Morion au fost mai degrabă legate de anumite dorințe și iluzii decât de fapte. Și acum uh, președintele spune, dau cuvântul domnului Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și reprezentantului Comisiei pentru că a răspuns rapid inițiativei noastre parlamentare. Vreau să spun de la început că nu sunt deloc de acord cu afirmațiile antevorbitoare mele. Am susținut-o în inițiativa sa de a cere Comisiei să își împărtășească informațiile cu noi, însă misiunea de observare a alegerilor uh, este o acțiune importantă și uh, curentă uh, pentru Uniunea Europeană ați spus poate că uh, s-a exagerat puțin cu entuziasmul în declarațiile pe care le-a făcut doamna Ferrero-Waldner sau în ceea ce a declarat domnul general Morion. Însă eu am citit declarațiile doamnei comisar Ferrero-Waldner, am citit și declarațiile generalului Morion și cred că singurul lucru pe care îl putem spune este că în aceste declarații nu se regăsește niciun fel de entuziasm, pentru că în primul paragraf al declarației comisarului uh, se uh, prezintă dubii serioase privind situația generală. Uh, de asemenea, domnul Morion spune că 11 persoane au fost ucise în timpul, în timpul procesului electoral, că a existat un atentat cu mașină capcană care a făcut 40 de morți. Deci am văzut uh, toate aceste lucruri în mass media. Am văzut că unor oameni li s-au tăiat uh, nasul sau degetele pentru că au luat parte la alegeri. Deci nu se poate spune că aceste declarații uh, respirau prea mult entuziasm și plus era vorba de niște declarații preliminare și asta înțelegem exact ce înseamnă, că toți știm ce înseamnă o, o misiune de observare electorală deci nu poți uh, surprinde întreaga situație într-o declarație care se face la două sau trei zile după încheierea alegerilor. Dar știți foarte bine, dragi colegi, acest proces electoral nu se poate concentra doar pe ziua alegerilor. Trebuie să se vorbească despre ansamblul procesului, trebuie văzut cum au funcționat instituțiile, dacă au fost independente, dacă uh, de, din administrarea procesului nu au rezultat anumite conflicte, dacă fiecare candidat a avut ocazia să se exprime în mass media, dacă ansamblul procesului electoral a fost rezonabil și echitabil, dar știm că au existat probleme în acest proces electoral, știm care este situația în Afganistan. Domnule președinte, eu am prezidat o misiune de observare electorală în această țară și, de asemenea, în acea misiune a făcut parte și domnul Morion. Cred că foarte puțini colegi uh, pot să se laude cu atâta experiență în domeniu cum poate să o facă domnul general Morion. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să susținem Comisia Europeană în demersul său. Sigur că aceste misiuni de observație a legilor, de observare a legilor costă foarte mulți bani. Uh, și nu numai pe noi, Uniunea Europeană, costă bani uh, ansamblul uh, comunității internaționale. Dar e foarte important pentru promovarea principiilor noastre democratice și nu trebuie doar să vorbim despre aceste principii, ci chiar să le susținem în mod uh, direct și practic, să milităm pentru cauza democrației în această țară. Așadar, aș spune că din partea Comisiei Europene s-a dat dovadă de mult curaj prin a trimite o misiune tehnică la fața locului. S-au făcut eforturi foarte mari pentru ca această misiune tehnică să faciliteze misiunea de observare a alegerilor și de asemenea a fost trimis acolo generalul Morion, poate persoana cea mai potrivită care să facă acest lucru. Deci uh, toate, toate aceste lucruri dau dovada unei atitudini pozitive, proactive. Am văzut, cum spuneam, am citit declarațiile doamnei Ferrero-Waldner, am citit declarațiile domnului general Morion și nu sunt deloc de acord cu ce a spus uh, antevorbitoarea mea. Noi uh, reprezentăm niște instituții și trebuie să le reprezentăm chiar și în situații foarte dificile, cum este cea din Afganistan. Acum cred că trebuie să dăm dovadă de răbdare să vedem cum vor fi rezolvate aceste cazuri, aceste reclamații privind fraudele electorale. Sigur că au fost uh, astfel de situații, dar uh, să evităm să uh, tragem concluziile prea devreme. Poate că va fi, de exemplu, un al doilea tur de scrutin și să nu uităm cât de dramatică este situația în acea țară, cu to- atentatele și toate celelalte lucruri. Deci eu cred că trebuie să felicităm poporul afgan pentru, afgan pentru că a răspuns în masă la apelul de a participa la alegeri. Și, încă o dată, nu cred că trebuie să tragem concluziile înainte ca scrutinul să se încheie efectiv în sensul uh, de a avea rezultatele finale. Instanța care va fi chemată să rezolve toate aceste reclamații va fi singura care uh, o să poată spune da, au existat fraude suficient de importante încât să pună sub semnul întrebării procesul electoral sau din potrivă, nu. Între timp, atâta timp cât această instanță, această instituție nu ia nicio decizie deocamdată, nu avem de făcut altceva decât să felicităm Comisia Europeană pentru modul excelent în care a acționat și, de asemenea, trebuie să îl susținem pe fostul nostru coleg, domnul general Morion, pentru că a susținut și a muncit din greu pentru această cauză, care este și cauza noastră a Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule Salafranca. Acum are cuvântul uh, domnul Obiols. Domnule președinte, reprezentantul special al Uniunii Europene în Afganistan și Pakistan, din nefericire nu poate fi astăzi alături de noi. Prezența sa aici și prezența Jean-Louis Morion ar fi fost o bună ocazie uh, de a dezbate această situație și pentru a discuta nu numai despre procesul electoral din Afganistan și Pakistan, dar uh, pentru a discuta situația generală. unul dintre obiectivele activităților noastre este de a asigura coerența acțiunilor pe care le avem față de Afganistan și uh, Pakistan. Cred că dezbaterea pe care o avem aici este uh, aceeași dezbatere dintotdeauna, în sensul că unii oameni văd partea plină a paharului uh, și alții văd partea goală a paharului. Faptul că alegerile au avut loc în Afganistan reprezintă un element pozitiv. Dar, pe de altă parte, să nu uităm și de situația în care se află această țară și care a influențat și alegerile. Trebuie să încercăm să nu ne lăsăm manipulați, să nu judecăm lucrurile la suprafață și să nu uităm care este esența subiectului. Să nu uităm că discutăm uh, acest subiect aici la Parlamentul European într-un moment crucial, pentru că în uh, presa din Statele Unite, uh, în fiecare zi vedem un articol din care rezultă cât de grea critică este situația în în Afganistan. Poate că uh, ideea este că ar trebui să se trimită mai multe trupe în Afganistan, dar această discuție există în Statele Unite despre cum să se reacționeze la situația din ce în ce mai grea din Afganistan. E o dezbatere, dar care nu cred că putem să o avem și noi acum aici. Pe de altă parte, cred că domnul general Morion și domnul Tăresec ar trebui să uh, participe la dezbatere comisiei noastre cât mai repede ca să putem uh, avea contribuțiile lor. Președintele, mulțumesc domnule Obiols. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Vilimar. Sunt de acord cu uh, ultima afirmație. Trebuie să avem o dezbatere mai aprofundată. Grupul meu, uh, Stânga Europeană Unită, nu a fost niciodată în favoarea intervenției militare din Afganistan. Noi nu am susținut-o nici în 2001 când a început uh, și nici acum. Nu credem că așa se poate rezolva uh, problema lipsei de drepturi pentru femeile afgane sau problema cultivării de uh, plante opiacee și așa mai departe. Aici vorbim despre uh, încercarea de a rezolva problemele din Afganistan strict din punct de vedere militar și încercarea politicienilor din anumite țări să îi convingă pe uh, să-și convingă alegătorii că merită să uh, își păstreze influența militară în acea țară. Evident, grupul nostru are foarte mult respect pentru rolul pe care l-a jucat Comisia în Afganistan, dar este foarte adevărat că și nu poate fi negat faptul că aceste alegeri în care, din care se pare că rezultă doi candidați, Karzai și Abdullah Abdullah, uh, nu vor duce la prea multe lucruri bune pentru că acești doi candidați încearcă să pară unul mai fundamentalist decât celălalt. Domnul Karzai este uh, are niște opinii extrem de fundamentaliste, în sensul că a promovat ideea că femeile trebuie să uh, uh, se reîntoarcă la situația pe care aveau înainte de 2001. De asemenea, trebuie spus că foarte mulți oameni nu au votat sau nu au putut să voteze și o mare parte din această țară uh, trăiește oroarea burcăi, oroarea acestui veșmânt obligatoriu care acoperă fețele femeilor situația e, parcă devine din ce în ce mai rea pe zi ce trece. 47 de soldați americani au fost omorâți ieri. Pe de altă parte, nu uitați că uh, adjunctul șefului securității afgane a fost ucis. Uh, au fost uh, uh, reprezentanți ai ONG-urilor sau ai uh, altor organizații care au fost expulzați din această țară și așa mai departe. Deci situația în această țară este extrem de volatilă și extrem de, de, de, de gravă. Trebuie să dăm, evident să avem o reacție și un răspuns față de aceste lucruri, dar trebuie să avem o reacție pe termen lung. Și alegerile ținute în această situație practic de război nu cred că pot să fie considerate de cineva vreodată drept alegeri democratice și libere. Noi, europenii, să zicem că suntem foarte inteligenți și foarte bine educați, dar noi insistăm întotdeauna asupra faptului că ceea ce ne caracterizează cel mai mult este guvernabilitatea. Și încercăm să dăm un exemplu cât mai bun de, de, de guvernanță și de democrație. Așadar, mă întorc la ce spuneam mai devreme. Ne aflăm într-un moment crucial în ce privește situația din Afganistan și cred că miza nu este cine câștigă alegerile dacă e Uh, Karzai sau Abdullah, pentru că indiferent cine ar câștiga, adevărații câștigători vor fi tot seniorii războiului din acea țară, iar populația civilă va fi în continuare într-o situație foarte gravă. Deci, întrebarea care se pune este ce trebuie să facem? Trebuie să continuăm să mizăm pe o politică militară, trebuie să continuăm să urmăm această politică uh, militară americană, care la începutul invaziei a fost una pur, pură și dură, Uh, sau să uh, urmărim și o strategie de reconstrucție. Eu cred că nu putem miza doar pe război și doar pe mijloacele militare. Uh, sunt evident de acord cu domnul Obiol, trebuie să avem o dezbatere mult mai, mai profundă decât cea pe care avem acum și să, să vedem lucrurile în perspectivă după 8 ani de ocupație militară și să încercăm să găsim o altă strategie. Președintele, mulțumesc domnule Mer și acum are cuvântul domnul Atkins. Um, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe dintre cele pe care vreau să le spun s-au spus deja, însă sunt de acord cu ceea ce a spus colegul, colega Lubacek în legătură cu abordarea generală. Voi fi succint. Există dubii în legătură cu rezultatul alegerilor Dacă ne luăm după jurnaliștii prezenți, există uh, în jur de 2500 de plângeri uh, care țin inclusiv de uh, votul în bloc și falsificarea voturilor în bloc. Și aceste plângeri arată că Statele Unite, cel puțin, cred că va trebui un al doilea tur de scrutin sau o repetare a primului tur de scrutin. În vestul Afganistanului uh, a fost favorizat unul dintre candidați și dacă uh, a existat o fraudă electorală, atunci, bineînțeles că susținătorii unui candidat uh, vor încerca să se impună prin forță și aș dori să întreb dacă Comisia nu este de acord că domnul Holbrook, care a indicat că o repetare a scrutinului um, este necesară, nu ar trebui urmat. De asemenea, efectul contractelor care au fost acordate de către guvernul afgan sau de cei care susțin guvernul afgan, aceste contracte care au fost acordate în special contractanților din străinătate, dacă acest lucru a influențat în vreun fel atitudinea afganilor. În al treilea rând, ce fel de indicații există de dinainte, din timpul și după alegeri, că Pakistanul face altceva decât să își închidă frontierele. Dat fiind că mulți dintre cei care provoacă probleme uh, sunt în Pakistan și nu în Afganistan și că rezolvarea acestui uh, proces ține de uh, este o prioritate militară și diplomatică. Au murit uh, foarte mulți soldați britanici și mulți alți soldați și este dificil să justificăm ca susținători ai intervențiilor noastre uh, militare în Afganistan, este din ce în ce mai greu să justificăm rudelor celor uciși în Afganistan uh, că am fost implicați în organizarea acestor alegeri din, și să le explică, explicăm că doi sau trei dintre ei au fost uciși apărând o stație, o secție de vot unde au putut vota doar trei oameni. Mi se pare că este o condamnare a acestei situații și a faptului că noi, de fapt, nu rezolvăm problema. Trebuie să ne angajăm complet în Afganistan uh, și nu să uh, ieșim de acolo. Nu putem să facem lucrurile pe jumătate. Vă mulțumesc, domnule Atkins. Are cuvântul acum domnul Ledris. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu uh, câteva cuvinte. Eu consider că dezbaterea aceasta se referă la alegerile din Afganistan, însă comunitatea internațională și Uniunea Europeană uh, în Uniunea Europeană nu se spune cu claritate că înaintea alegerilor s-a votat o lege care merge împotriva drepturilor femeilor și care afectează însăși demnitatea umană. Și atunci când uh, se fac astfel de observații, când o femeie este considerată drept un simplu obiect, ei bine, și sigur că se poate da exemplu și altor legi de același tip. Se poate înțelege că, în general, deși unii vor să ne prezinte o imagine de democrație care funcționează, de fapt Afganistanul este departe de a fi ajuns uh, până și la o democrație Um, la o schiță de democrație. Sigur că este imposibil să, să uh, comparăm alegerile în Afganistan cu niște alegeri din Uniunea Europeană, dar uh, asta este bineînțeles. Însă nu trebuie ca din cauza presiunilor americane să, să nu percepem realitatea. Sigur, sunt foarte multe plângeri, mulți dintre alegători nu au putut să-și exercite dreptul de vot, uh, și totuși, totuși se pot desprinde și niște aspecte pozitive. Putem eventual să ne exprimăm măcar o speranță. Uniunea Europeană a jucat un rol important în aceste alegeri și acum trebuie să ne concentrăm asupra guvernanței în regiunea Afganistanului și mai ales, mai ales de respectarea drepturilor omului. Nu putem să uităm uh, că în aceste împrejurări uh, există și un flux migratoriu îndreptat spre Europa și provenit din uh, această țară și din întreaga regiune, trecând uh, prin regiunea Mării Mediterane. Dacă nu exercităm presiuni ca acești oameni să se întoarcă în țara de origine și să trăiască în pace, atunci prețul va fi plătit de întreaga Europa și aș dori să mai întreb, oare considerați că în aceste împrejurări care s-au desfășurat alegerile, putem cu adevărat spune că rezultatul alegerilor va exprima uh, adevărata voință a poporului afgan? Mulțumesc, spune președintele. Acum uh, are cuvântul domnul Atar Montalto. Uh, thank you, uh, Mr. President. I... Vă mulțumesc, domnule președinte. felul în care decurge această dezbatere, îmi dă impresia că anumiți deputați nu cunosc situația de pe teren din Afganistan. Dacă ați așteptat alegeri normale în Afganistan, atunci sunteți foarte naivi. Nu este vorba să existe alegeri libere și echitabile, este vorba de a să fie alegeri sau nu. Situația de pe teren este mult mai gravă decât ne imaginăm. Când am fost în Afganistan, eram un fost membru al Comisiei de Relații Speciale cu Afganistanul. Atunci când te duci acolo, îți dai seama că, că există doar un fel de guvernanță în anumite zone urbane. Restul țării este de neguvernat. Restul țării trăiește în teroare, uh, situația de securitate este inacceptabilă și nu se poate și poate fi comparată uh, situația cu o zonă de război. Noi în această dezbatere încercăm să găsim anumiți parametri care, de fapt, nu se pot aplica Afganistanului, pentru că toată lumea știe că este vorba de un caz extrem de diferit care nu își găsește nicio analogie altundeva. Există un război și nu este vorba de încurajarea cetățenilor să voteze, deci oamenii sunt amenințați să nu voteze. Dacă încercăm să comparăm sau să evaluăm dacă acest, aceste alegeri au avut succes sau nu, trebuie să recunoaștem că probabil că aceste alegeri nu au fost libere, nu au fost echitabile, pentru că nu poți să ai alegeri într-o țară care se află în război intern. Însă, care este alternativa? Alternativa ar fi fost să nu existe alegeri deloc. Nu era o alternativă viabilă. Ori ții alegeri, ori nu. Nu apare problema unor alegeri în circumstanțe normale. Acolo circumstanțele sunt cu totul anormale. Uh, când a fost în Afganistan, nici măcar Kabulul nu era sigur. Nu poți să ieși din hotel, nu poți să ieși pe stradă, decât dacă ești protejat și înarmat. Și în aceste circunstanțe, consider că uh, absența unor alegeri ar fi arătat că toate eforturile care au fost făcute pentru a uh, aduce o, un fel de normalitate în Afganistan ar fi eșuat. Putem să vorbim despre femeile care poartă burca sau de întoarcerea la anul 2000, dar situația actuală din Afganistan și unde am fost împreună cu domnul general o vreme destul de îndelungată, situația este de așa natură încât dacă nu ar fi existat alegeri, întregul efort pe care l-am întreprins uh, noi, cei din lumea vestică, ar fi eșuat în Afganistan. Vă mulțumesc. Conclude il dibattito. Pentru a încheia dezbaterea, doamna Neitz. Domnule președinte, stimați colegi, nu pretind că sunt specialistă pe Afganistan. Uh, generalul Morion era specialistul grupului nostru în domeniul Afganistan și așa încât nu a fost de mirare că uh, i s-a acordat uh, conducerea acestei misiuni de observare a alegerilor. Ceea ce aș dori să spun despre orice efort de observare a alegerilor am avut onoarea să particip la o asemenea observare a alegerilor ca în condiții mult mai bune decât în Afganistan, în Zambia, cu câțiva ani în urmă. Aș putea spune că trebuie să fim conștienți de presiunile care sunt exercitate pentru a emite o declarație puțin timp după ce se închid secțiile de votare. Nu poți întârzia această declarație zile la rând. Trebuie să faci o declarație în două, trei zile. Și întotdeauna este vorba de ceva foarte dificil. Bineînțeles că de la distanță poți să spui aș fi spus asta, nu aș fi spus asta. Faptul că afganii s-au dus la vot în număr mare este o victorie pentru democrație, pentru că este adevărat, pentru că acest lucru ar putea fi interpretat greșit. De aceea, eu înțeleg această presiune, pentru că nu, nu știu dacă așa s-a întâmplat în Afganistan sau nu, dar misiunile de observare ale Uniunii Europene nu sunt singurele de acolo. Și oricât de greu încerci să te coordonezi cu celelalte misiuni, vine un moment în care trebuie să spui ceva. Și atunci încerci să găsești un mesaj comun, un mesaj cât de echilibrat posibil. De aceea aș cere mai multă înțelegere pentru formularea care a fost utilizată. De asemenea, cei doi reprezentanți ai comisiei ne-au spus că, bineînțeles, după cum am văzut și eu în Zambia, după, până când nu s-a numărat ultimul vot, alegerile nu s-au terminat. Și în condițiile atât de dificile ca și cele din Afganistan, ă, aceste durate de numărătoare, durata de numărare a voturilor, voturilor crește foarte mult, am o apreciere Uh, deosebită pentru domnul Holbrook, nu cred că a venit timpul să facem o declarație publică că este necesar un al doilea scrutin, este prea devreme să spunem așa ceva. Ce am spune noi dacă americanii s-ar exprima în legătură cu alegerile dintr-un stat membru, că ar dori să vadă uh, un al doilea scrutin, pentru că diferențele între ce, cei doi candidați sunt prea mici sau între procentele Este vorba de un echilibru extrem de dificil. Aș dori să laud întreaga misiune de observare pentru munca depusă în circunstanțe extrem de dificile, muncă ce încă nu s-a terminat. În al doilea rând, aș dori să susțin propunerea pe care ați făcut-o și dumneavoastră, domnule Fabius, și probabil purtătoarea uh, de cuvânt a verzilor este de acord, să urmărim situația din Afganistan îndeaproape și să avem o dezbatere mai aprofundată în legătură cu toate aceste aspecte și poziția noastră și care ar trebui să fie acțiunile noastre în viitor. Vă mulțumesc, doamna Neț. A mai apărut o cerere de intervenție, doamna Lunacek. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După toate intervențiile pe care le-am ascultat, aș dori să adaug și eu câteva lucruri la prima mea intervenție. Bineînțeles că înțeleg că situația din Afganistan este extrem de dificilă, nu despre asta discutăm aici. Ideea mea era că aceste formulări, chiar după alegeri, dau impresia că situația a fost uh, văzută într-un fel mult mai pozitiv decât uh, au decurs lucrurile. Și aș dori să întreb din nou Comisia cum crede că. Dar înainte de a ajunge la această întrebare, și domnul Obiols a spus că trebuie să vedem dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol, însă cred că este și responsabilitatea noastră, dacă avem o misiune a Uniunii Europene, să vedem ceea ce s-ar fi putut face mai bine. Bineînțeles că sunt de acord că a fost foarte dificil, dar aș dori să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna Neitz și ce ați spus dumneavoastră, domnule Obios, uh, că ar fi bine pentru noi aici să continuăm și să discutăm ce fel de, stat, de schimbări strategice vor, vor fi necesare în Afganistan. Este clar că intervenția militară uh, nu va ajuta. Uh, a adus prea puține investiții uh, financiare și de resurse în uh, stabilitatea socială, stabilitatea economică investiții pentru ca cei din Afganistan să creadă că există o șansă să își reconstruiască țara. Cred că acest lucru trebuie să discutăm și noi în Parlamentul European. De asemenea, și ce a spus dumneavoastră, din păcate nu mi-aduc aminte numele dumneavoastră, ați întrebat care ar fi fost alternativa. Nu spun că aceste alegeri nu ar fi trebuit să aibă loc, spun doar că uh, în calitate de Parlament European, de Comisie AFCO, trebuie să examinăm acest proces și ce se poate face acum. Aici vin întrebările mele pentru Comisie. Dacă va exista un nou tur de scrutin, ce va face Comisia, care va fi procesul pentru a ne asigura că va exista o listă cu numele alegătorilor. Există vreo șansă? Uh, fără o asemenea listă, nu știu dacă alegerile vor fi mai credibile. Știu că sunt întrebări dificile. Și nu vorbim aici doar de stabilitatea din domeniul social și domeniul economic și despre femei, vorbim și despre construirea unei administrații funcționale, care necesită fonduri de asemenea. Trebuie să discutăm strategii care să pună accentul pe aspectele civile pentru a ajuta pe afgani să își construiască o societate proprie. A... Bine, președintele. Acum că am încheiat dezbaterea, dau cuvântul din nou comisiei. Doamna Arno va avea cuvântul pentru a răspunde la diversele întrebări care au fost puse. Aveți cuvântul. If I may, uh, Mr. Chairman, um, with a, a couple of uh, more general points which came... Dați-mi voi, domnule președinte, să mă refer mai întâi la o serie întreagă de puncte mai generale care au rezultat din uh, dezbatere. Procesul uh, electoral, cum spuneam, este încă în desfășurare. Să nu uităm că, indiferent ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, este această comisie electorală care se ocupă de contestații și care are trei experți internaționali în cadrul ei și o mare credibilitate și se bucură și de susținerea comunității internaționale. Comisia aceasta își face treaba ea și nu facem noi treaba lor. Și treaba lor uh, constă în a investiga toate contestațiile care se depun și pe măsură ce fac acest lucru, ei nu vor face altceva decât să contribuie la acuratețea rezultatelor primului tur de scrutin și să nu uităm că va mai dura câteva săptămâni până când se termină această activitate. Și un al doilea lucru, despre care colega mea ne spune mai mult, uh, raportul final va veni și mai târziu, așa cum a subliniat unul dintre membrii, și anume abia prin octombrie. În al doilea rând, întrebarea referitoare la al doilea tur de scrutin, dacă va fi sau nu, deja e foarte greu de speculat pe această temă e foarte greu să, să ai opinie în această chestiune. Și în ce privește propria noastră contribuție la procesul electoral, noi suntem complet angajați și sunt sigur că doamna comisar va examina situația de pe teren pe măsură ce ea evoluează. Nu sunt sigur că Richard Holbrooke a cerut ca atare un al doilea tur de scrutin. S-au făcut multe speculații, știu, dar să nu uităm că încă avem uh, în fața noastră o serie întreagă de rezultate și de variante și aș uh, reaminti faptul că în trecut domnul Abdullah Abdullah a fost ministru de externe al administrației Karzai, deci nu este complet de neimaginat să se producă la un moment dat o nouă colaborare, să zicem, în noua administrație. Și, în fine, comentariile care au fost făcute atât în mod public cât și în mod privat de către domnul Abdullah Abdullah uh, au fost uh, destul de moderate, chiar dacă evident că domnia s-a subliniat și tot felul de probleme care au, avut, care au apărut și demonstrațiile care au avut loc. Însă, ideea e că nu cred că trebuie să speculăm acum în legătură cu acest lucru. Dacă va fi un al doilea tur de scrutin, o să o știm. Cel mai important pentru noi este să încercăm să facem tot ce putem pentru a ne asigura că avem uh, cea mai înaltă calitate a rezultatului electoral posibilă, date fiind condițiile de pe teren. Și din acest punct de vedere, Comisia cred că joacă un rol fundamental. Dincolo de asta, mergând și mai departe și vorbind despre noua administrație, oricare va fi ea, și mă întorc aici la ce am spus mai devreme, uh, va fi o provocare enormă în fața noastră, pentru că vom trece într-o nouă fază de susținere a Afganistanului. Vreau să spun foarte clar, Statele Unite și-au schimbat perspectiva asupra acestei chestiuni. Statele Unite acum uh, susțin foarte puternic ideea uh, autohtonizării, afganizării problemei. Uh, Generalul Crystal și alții au venit cu propuneri pe partea militară și, în mod esențial, este o schimbare pe care noi am susținut-o în ultimii 2-3 ani. Nu înseamnă că am avut și foarte mult succes, dar cel puțin am încercat. Și sperând că obținem o administrație competentă și cu care putem colabora, poate vom putea duce Afganistanul într-o situație ceva mai sustenabilă și mai promițătoare pe termen lung peste, pentru poporul afgan și sigur care ne-ar putea permite și nouă să începem să ne gândim la propriul nostru angajament de securitate în acea țară care este unul extraordinar, enorm de costisitor și care ne costă și vieți uh, aproape în fiecare zi, să nu uităm acest lucru. Câteva lucruri s-au spus referitor la contractele oferite în străinătate, nu există nicio dovadă că au vreo influență asupra alegerilor. Problema este că noi, în calitate de donator major pentru Afganistan, nu prea avem altă alternativă decât să folosim antreprenori internaționali pentru a rezolva probleme punctuale. Facem cât putem uh, lucrurile la nivel local cu contractori locali, dar în rest după aceea, Pakistanul e o altă e poveste, o altă dezbatere. Sper că vom avea o dezbatere într-o zi. Un lucru bun în legătură cu Pakistanul este că acum uh, armata uh, pakistaneză se concentrează mult mai mult asupra controlului administrat, zonelor administrative tribale, acolo unde se concentrează cea mai mare parte a problemei, pentru că de acolo vine susținerea pentru Taliban, după cum știm. Și ultimul comentariu pe care vreau să-l fac este că noi la Comisie suntem deschiși în a avea noi dezbateri despre Afganistan. Cu siguranță ni se va cere să creștem susținerea noastră în eforturile de a stabiliza această țară în următorii câțiva ani și Parlamentul, sunt sigur, va juca un rol la fel de important. Deci cu cât putem discuta mai mult pe această temă, cu atât mai bine și sunt sigur că și doamna comisar, dacă ar fi aici, ar fi spus același lucru și uh, poate va veni data viitoare. Monicu, hai să mai adaug ceva? Da, mulțumesc foarte mult, dacă îmi permiteți. În ce privește dorința domnului Obios de a discuta cu domnul Secui și cu domnul Morion. Domnul Secui și domnul Bill sunt acum în Afganistan, iar domnul Morion se întoarce de acolo, e pe drum și, mm, din păcate, nu știu cât va dura această călătorie a sa. Nu pot vorbi în numele domnului Morion pentru că uh, acțiunile noastre sunt independente și cred că doamna Neț și domnul Salafranca, care au experiență în acest domeniu, pot vorbi despre acest lucru ca despre un lucru foarte dificil. Dar ce pot spune eu este că niciodată uh, șeful echipei de observatori n-a folosit cuvintele uh, free and fair, corecte și libere pentru că nu putem să ne permitem să avem o astfel de imagine în alb-negru. Lucrurile sunt mult prea nuanțate. Eminates a întrebat dacă e bine că am fost acolo. Am fost acolo pentru a uh, valida rezultatele, rezultate care deocamdată nu există încă. Și uh, trebuie reamintit că nu doar ziua alegerilor este importantă și că există un întreg proces înaintea zilei alegerilor și după aceea se întâmplă foarte multe importante, deci după ziua alegerilor. Uh, și ca să-i răspund, doamnei Lunacek, cred că ce a vrut să spună domnul Morion în declarațiile sale este că simplul fapt că s-au ținut alegerile a ușurat pe toată lumea și simplul fapt că s-au putut ține alegerile este un lucru pozitiv pentru că toată lumea se așteptat la mult mai rău. De asemenea, cred că multă lume a fost uh, ușurată pentru că echipele noastre și în special uh, uh, Uh, echipele noastre nu au fost uh, afectate niciun fel, n-au suferit uh, din cauza situației militare extrem de dure. Știți foarte bine că militarii și poliția afgană au făcut o, o, o muncă extraordinară în încercarea de a ne proteja. Poate că erau așteptări diferite față de această misiune de observare. Și, doamnă Lunacek, în ce privește frazarea, vreți să spunem că cadrul legal este rezonabil și că Uh, procesul pare în acest stadiu să fi fost în mare parte pozitiv. Cred că nu e vorba aici de o exprimare prea cu mănuși, să spunem așa, ci pur și simplu am încercat să spunem că și uh, ținerea alegerilor este un lucru uh, fundamental. Și de asemenea vreau să menționez o critică extrem de virulentă pe care domnul Morion a făcut-o în declarația sa de presă și anume asupra situației femeilor. Două lucruri aici doamna comisar Ferrero-Waldner ne-a dat instrucțiuni să avem pe cineva în cadrul misiunii care să se ocupe exact de aspectul drepturilor femeilor legat de situația lor de zi cu zi și de alegeri. Evident că e o situație catastrofică în Afganistan, pentru că nu a existat niciun, niciun candidat. Și, de asemenea, domnul Mayer a menționat uh, uh legea uh, aceasta privind uh, drepturile femeilor, care e o surpriză foarte neplăcută. Cel puțin. Uh, după aceea vreau să subliniez cooperarea pe care am avut-o și o avem în uh, Afganistan cu UNICEF-ul. Sigur, acolo ai contacte cu foarte multă lume și cu foarte multe organizații și pentru că UNICEF-ul este foarte activ acolo, am încercat să colaborăm cu ei. Uh, și încă o dată spun în UNIFEM, iertați-mă, nu UNICEF, și am colaborat în circunstanțe excepționale. Vreau să mă refer de asemenea la un lucru care a fost invocat de mulți vorbitori și anume că trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor și de asemenea trebuie ca și Comisia Electorală de Rezolvare a Contestațiilor să poată să-și facă treaba. Nu putem da pronosticuri, dar este evident, așa cum s-a spus, că pentru moment există 2300 de plângeri și 618 sunt considerate de cazuri foarte grave și uh, Rămâne de văzut dacă se va putea respecta calendarul până la 21 septembrie. Poate că o să mai fie nevoie de câteva zile, dar pentru moment nu putem face altceva decât să așteptăm, să încercăm să calmăm jocul și să nu facem oricum nimic care să poată fi considerat uh, ca o interferență, un amestec în treburile interne ale țării. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru aceste ultime intervenții foarte precise, foarte succinte și Uh, aș vrea să trag și câteva concluzii. Sembra că vi a stat un grand am impresia că a fost exprimat un uh, foarte mare interes prin fiecare luare de cuvânt. Sigur, situația rămâne problematică și merită o analiză ulterioară. Mâine dimineața mă voi întâlni cu ambasadorul Sequity, care s-a întors de la Kabul. Mm, iată o coincidență potrivită, ca să nu pot să spun fericită, îl voi invita în fața comisiei noastre până, de acum până la sfârșitul lunii. Știm că nu a putut să fie prezent astăzi aici uh, pentru a ne prezenta tema pe care am uh, analizat-o foarte bine. Astăzi, da, sigur, fiind domnia sa de față și cu informațiile pe care ne le va putea oferi, vom putea face o analiză încă și mai aprofundată. Și sper că vom putea să o facem în una din următoarele noastre reuniuni. Sper că până la sfârșitul acestei luni. Pentru că sunt programate reuniuni pe data de 28 septembrie, 29 și 30 septembrie la Bruxelles și pe data de 15 septembrie la Strasbourg. Dacă doriți să vă notați aceste date, bine, oricum veți primi scris toate aceste informații. Aș dori de asemenea să vă informez uh, asupra faptului că domnul ministru Bild s-a deplasat la Kabul, motiv pentru care ambasadorul Secui nu se află astăzi aici cu noi. Sigur, pentru că uh, trebuia să se întrețină cu domnul Bild la fața locului și uh, domnul Bild va trimite un uh, raport uh, Consiliului Relex Comisiei, uh, Direcția Generală Relex și Consiliului va trimite, deci, domnul Bild un raport despre uh, această vizită și sigur că și noi vom fi ținuți la curent. Eu uh, vă propun, uh, pe de-o parte, să invităm pe domnul ambasador Secui în fața noastră până la sfârșitul acestei luni pentru a ne informa Uh, pentru că domnul ambasador Secui este foarte competent în legătură cu toate, toate aceste teme complexe, relațiile noastre cu Afganistanul, uh, cât și cu Pakistanul. Și a doua propunere ar fi să solicităm domnului general Morio uh, să ne întâlnim aici. Voi face acest lucru într-o reuniune comună cu Comisia pentru Dezvoltare, DEVE. Știm cât de sensibil este subiectul Afganistanului și voi face acest lucru. Uh, pentru a avea o imagine clară a situației după ce vom, fi văzut rezultatele voturilor, dacă va fi necesar un al doilea tur de scrutin, dacă s-a stabilizat sau nu situația, dacă încă situația politică, din păcate, va rămâne instabilă. Deci, vă Mm, las cu aceste indicații și sper că veți fi de acord cu ele. Iar în acest moment, uh, cu programul uh, următoarelor reuniuni pe care deja vi l-am prezentat, încheiem reuniunea AFET și acum urmează reuniunea coordonatorilor și al biroului uh, uh, extins al președinției cum se în, uh, întâmplă totdeauna la început, proclam, proclam uh, extra omnes și invit pe cei care nu fac parte din uh, grupul uh, coordonatorilor să părăsească sala pentru ca noi să putem să începem uh, reuniunea biroului președinției și a coordonatorilor. Uh, haideți să luăm o pauză de 5 minute și apoi ne reîntâlnim aici. Mulțumesc pentru atenție și ne revedem pe data de 15 septembrie la Strasbourg.